domnului Gabriel Mato referitor la o nouă PCP, structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale. Îi dăm cuvântul domnului raportor. Patru minute. Gracias, Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Aș dori să Încep prin a vă mulțumi dumneavoastră și tuturor colegilor cu pentru contribuțiile pe care mi le-au adus la redactarea acestui raport. Planurile multianuale reprezintă și instrumentele tehnice sunt instrumentele principale pentru a avea o politică comună de pescuit. Și nu trebuie să ne ascundem în spatele unor concepte tehnice, uh, ca și cum subiectul ar fi mai puțin important. Subiectul acesta are o importanță politică înainte de toate. Măsurile tehnice, de fapt, vor determina viața a mii, a sute de mii de pescari și de aceea este deosebit de important să uh, înțelegem exact conținutul acestora. E vorba de o modificare a regulamentului în vigoare printr-un număr important de acte legislative care vor afecta politica comună de pescuit și va integra aspecte cum ar fi product, uh, regionalizarea și uh, descărcările. Și toate aceste măsuri ne vor permite o simplificare și o reformulare a anumitor norme care sunt depășite și care sunt cuprinse în PCP, norme care nu mai funcționează sau care ar trebui să fie aprogate. Și de aceea trebuie să ne servească la o îmbunătățire a felului în care înțelegem noile texte legislative care au intrat în vigoare, scopul fiind să ușurăm implementarea acestora în sprijinul sectoarelor uh, implicate. Prin noua reglementare, va trebui să fim în măsură să răspundem în mod rapid schimbărilor care intervin în ecosisteme, să intervenim în timp real, să ținem seama de dezvoltarea tehnologiilor în domeniul pescuitului. Normele europene vor trebui să țină seama de această evoluție și nu trebuie să reprezintă o frână în calea uh, evoluțiilor dovedite din punct de vedere științific. E nevoie de o mai bună gestionare a resurselor resurselor și e nevoie și de cooptarea sectorului piscicol în luarea de decizii. Și acest lucru se poate face printr-o gestiune mai rațională a diferitelor ferme uh, piscicole. E nevoie de un cadru flexibil care să ne permită să facem față diferitelor circumstanțe și situațiilor noi ce pot apărea în fiecare moment. Aș dori să vă atrag atenția asupra importanței pe care trebuie să o acordăm întotdeauna principiului de proporționalitate pentru a evita consecințe socioeconomice neplăcute. Raportul pe care îl dezbatem astăzi propune o nouă arhitectură pentru noul regulament care se vizează pe patru axe. Trei dintre ele se bizuie pe un ansamblu de norme comune și centralizate, cu norme specifice pentru flotele uh, marine și există de asemenea și un număr de reglementări specifice care au fost adoptate prin codecizie. Mai există și un al patrulea ax referitor la regionalizare, care ar trebui să fie aplicat pentru normele cu caracter regional. Iar în ceea ce privește planurile plurianuale, acesta reprezintă instrumentul cel mai adecvat pentru a aplica măsurile tehnice specifice pentru diferitele tipuri de ferme specifice și spe, piscicole. Și trebuie să ne asigurăm că acest instrument își îndeplinește obiectivele vizate. Noi, ca și colegiuitor, va trebui să continuăm eforturile pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește planurile multianuale, pentru că e vorba de competențe instituționale care sunt prevăzute în tratat și există de asemenea și o bază de jurisprudență în domeniu. Deci, trebuie să sporim participarea factorilor interesați în felul în care sunt uh, concepute aceste planuri și mai ales în ceea ce privește latura de regionalizare. Eu sper că raportul acesta de inițiativă ne va permite să avem o discuție constructivă și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a asculta toți reprezentanții sectorului piscicol, să ținem seama de interesele acestora și de prezervarea celor maritime. Și, doamna comisar, am încredere că propunerea pe care o va face comisia și pe care sper eu să o cunoaștem cât mai în detaliu, cât mai curând, va ține seama de toate aceste principii și de toate aceste recomandări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Acum avem procedura de intervenții spontane. Vă dau tuturora posibilitatea, sunteți foarte puțin numeroși. Domnul Milamon are cuvântul primul. Microfon, please. Microfon, vă rog. Președinte, bună. Mulțumesc! doamnă președinte. Felicitări domnului Mato, succes pentru uh, raport. Este necesar să se facă aceste modificări dacă vrem să ne adaptăm la uh, schimbările care apar în politica de pescuit comună, cum ar fi interzicerea debarcărilor. Uh, și astfel se vor termina uh, problemele normative, pentru că există acum măsuri care sunt risipite prin 30 de regulamente. Trebuie să existe un cadru general de norme comune pentru uh, toate aceste direcții, trebuie să existe uh, norme de caracter regional și trebuie să se faciliteze schimburi frecvente, introducând oarecare flexibilitate. Cum a spus raportorul Mato, sectorul trebuie să participe de asemenea la procesul de elaborare normativă și măsurile tehnice trebuie să se bazeze pe niște studii stricte care să ia în considerare uh, sustenabilitatea, durabilitatea de mediu și dimensiunea economică și socială a pescuitului. Trebuie să evităm greșelile din trecut, cum ar fi vechea propunere a Comisiei privind interdicția interzicerea totală a pla, uh, plaselor în derivă. Și vreau să închei aici prin a mulțumi încă o dată domnul raportor. Mulțumesc, domnul Serao Santos. Enfatizar că, tal cum este definit neste relatório, as pescas na Europa. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Toate exploatațiile piscicole trebuie să adopte noile directive și noua politică de pescuit. Discutăm acum oportunitățile de pescuit pentru anul viitor și discutăm pentru, de planul multianual pentru Marea Baltică. Vedem în, în același timp că mm, Consiliul vrea să elimine limitele acelea maxime, pragurile impuse științific, cu consecințe asupra durabilității pe termen scurt și mediu și care poate să ducă la riscuri uh, mari în ce privește veniturile pescarilor pe termen mai lung, trebuie ca rezervele haliotice să fie stabilizate. Strategia aceasta nu trebuie, deci, adoptată. Îl felicit pe domnul Gabriel Mato pentru raportul său. Nu sunt de acord cu tot ce conține acest raport, însă suntem de acord în ceea ce privește nevoia de a menține durabilitatea surselor, resurselor, ecosistemelor. Mulțumesc foarte mult! Doamna Tomaș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 Măsurile tehnice de ajustare pentru a face față anumitor specificități pentru fiecare zonă de pescuit reprezintă calea cea mai bună pentru a avea un pescuit durabil. Deci avem un scop unic, comun, însă soluțiile nu pot fi pe același calapot pentru toată lumea. De aceea aș dori ca domnul raportor să înțeleagă acest lucru. Există în continuare regiuni în Europa în care pescuitul nu e doar așa o industrie și un business, ci reprezintă un mod de trai Uh, care a existat acolo de sute de ani și care trebuie să fie uh, salvat, păstrat. Uh, soluțiile unice, ca la pod unic prezentate în raport, au drept scop menținerea resurselor din Mediterana și reprezintă de asemenea o, interzicere a unui, unei serii întregi de instrumente de pescuit. Însă, acest lucru nu ține seama de situația din anumite insule, insule din Croația și cred eu că o astfel de soluție unică nu poate fi acceptată. De aceea, aceea eu aș susține această rezoluție cu dragă inimă pentru că recomandările reprezintă totuși un pas în direcția cea bună. Danke, Frau Präsidentin. Ich bin Gabriel Mato sehr dankbar darüber. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Con. Uh, domnul Mato a redactat un proiect de inițiativă excelent pe care l-a prezentat în Parlament înainte de prezentarea regulamentului revizuit și a măsurilor tehnice din partea Comisiei, iată că avem o poziție foarte fermă în Parlament, cu multe elemente foarte importante, pentru că există multe segmente suprareglementate și asta trebuie să se um, sfârșească odată pentru că pune un mare decalaj între pescuitul de coastă, artizanat și pescuitul în larg. Vrem să reducem aceste multe regulamente, cotele trebuie să fie înregistrate, trebuie să înregistreze în ce zile ieși la pescuit, când a fost prins peștele, eh, există regulamente pentru eh, tipul de plase care sunt foarte greu de pus în aplicare pentru pescările de mici dimensiuni și de aceea trebuie să existe claritate și o bună definiție a termenilor. Uh, pescarii au nevoie de câteva elemente și anume unde pot pescui, care este cota, uh, care este dimensiunea plasei sau ochiului plasei și ce fel de echipamente pot folosi. Și trebuie să știe și pe cine trebuie să informeze ce au făcut. Mulțumesc, domnul Marias, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Politica <clears throat> comună pentru pescuit este foarte diversă în diverse țări pentru că uh, ea este diversă și pe plan european, deoarece avem 13 uh, regulamente diferite. O lipsă de coerență a acestor reguli și regulamente. Deseori ele sunt chiar contradictorii. Iar uh, măsurile tehnice ne arată că există abordări foarte diferite uh, în diferite zone ale Mediteranei. Comisia, cât privește măsurile tehnice, de fapt nu a acoperit uh, Mediterana pentru că este foarte complexă această regiune. Vedem o uh, Europa cu două viteze, Europa de Nord, Europa de Sud, Europa bogată și cea săracă. Comisia nu trebuie să mai facă discriminare și trebuie să ia măsuri comune uh, și egale pentru pescuit de peste tot, să-i sprijine apoi și pe pescarii săraci din țara mea care se chinuie de pe o zi pe alta, având în vedere că țara mea se află în pragul unui al treilea memorandum care pune sub semnul întrebării sectorul primar al agriculturii, al pescuitului și știm bine că avem probleme cu Siriza. Mulțumesc foarte mult! Margaret ta tá spéisiúm san ábhar avușa. Da- Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Kelly. Noi avem foarte mulți oameni care depind foarte mult de pescuit, pentru că avem foarte multe insule și e clar că e vorba de supraviețuire și au depins de altfel de pescuit de sute de ani de zile. Uh, politicile europene în acest sens nu sunt neapărat foarte armonizate, însă oricum trebuie să vedem care este punctul de vedere european. Noi, în momentul în care discutăm despre politica comună de pescuit, trebuie să-i ascultăm și pe pescari, să vedem ce anume exact au și aceștia de spus. Eu sunt de părere că aceștia au impresia deocamdată că de fapt nu-i ascultă nimeni. Trebuie să le acordăm acestora mai multe drepturi și în același timp trebuie să fim foarte corect față de felul în care abordăm uh, modul lor de trai, pentru că ei depind foarte mult de pescuit. Mulțumesc, doamnă președintă. Aceste măsuri sunt niște instrumente utile cu un mare pescuit cu un mare potențial în domeniul pescuitului. Planurile multianuale vor permite predictibilitate și stabilitate într-un sector care are foarte mult de suferit de pe urma instabilității, însă aceste planuri trebuie să fie uh, bine gestionate. Iar statele membre trebuie să joace un rol foarte important. Cadrul oferit de tratatul de la Lisabona trebuie să uh, acopere lucruri care sunt de competența exclusivă a Uniunii Europene și în loc de asta impune o centralizare la nivel european care uh, Eh, este foarte departe de realitate și nu înțelege exact cum stau lucrurile în anumite sectoarele pescuitului. Trebuie să existe o gestiune de proximitate. Asta este mai bună dacă vrem să îndeplinim obiectivele pe care ni le stabilim și să eh, asigurăm un venit demn pentru pescar, să permitem dezvoltarea comunităților de coastă și conser- să conservăm resursele hidrice. Doamna Iurova, aveți cuvântul. Apreciem foarte mult uh, proiectul de inițiativă, propria inițiativă în ceea ce privește măsurile de conservare tehnice pregătit de domnul Mato, care uh, arată modul în care Parlamentul vede uh, Uh, modul în care um, trebuie să arate aceste măsuri tehnice. Raportul intervine la momentul potrivit pentru că în acest moment Comisia pregătește o serie de măsuri ce privește modernizarea acestor măsuri de conservare pentru toată Uniunea Europeană și acest raport se potrivește foarte bine cu ce uh, gândim și noi spunând că uh, regionalizarea și simplificarea sunt căile de urmat. Comisia, pot să confirm, uh, dorește să vină cu aceste propuneri la începutul anului viitor. Va fi vorba de un cadru de măsuri de bază care acoperă toate apele europene interne. Dorim să schimbăm modul de guvernanță. Asta va permite regionalizarea și va duce modificări <coughs> dar modificările de substanță nu vor fi decât uh, cele de simplificare pentru a elimina suprapunerile, redundanțele. Iată o abordare mai flexibilă pentru a ne atinge obiectivele de uh, gestiune durabilă a pescuitului, însă această propunere nu va schimba normele de conservare actuale, ci chiar dorește să îmbunătățească conservarea. În ce privește planurile multianuale, încă o dată, Comisia este de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră în raportul acesta este un element uh, esențial în reformarea politicii uh, pescuitului pentru că, iată, acestea sunt principalele instrumente care uh, permit producția anuală maximă în mod organizat. Apoi aduc stabilitate, predictibilitate pentru industrie și apoi sunt un instrument foarte bun pentru a implementa obligațiile de debarcare și regionalizarea negocierile pentru aceste prime um, rapoarte sau planuri multianuale pentru Baltica sunt și ele pe calea cea bună. Am depășit <clears throat> deja problemele interinstituționale și politice și Comisia crede că vom ajunge la un compromis. În curând vom continua ca să lucrăm pentru un astfel de acord și Uh, bineînțeles că ne interesează și activitatea Parlamentului în acest dosar pentru că avem împreună aceleași scopuri și anume un pescuit uh, de termen lung, durabil și așa mai departe. Mulțumesc.